Bună dimineața, stimați colegi. Mulțumesc colegilor care au reușit să ajungă la timp în această dimineață. Probabil că sunt niște probleme în această dimineață legate de griva, de greva din transporturi, dar vă mulțumesc celor care sunteți aici. Reuniunea este transmisă pe internet, deci există un public, un public, îi spun asta și domnului Schroeder, le mulțumesc eurodeputaților care sunt aici. Deci, o să începem cu primul punct, punctul 15. Îi urez bun venit domnului Tetlef Schroeder, care este prima dată la noi ca director executiv al CEPOL. Deci, bun venit domnule Schroeder. Ați devenit director pe 16 februarie Înainte ați fost director adjunct și șef al operațiunilor o serie, un număr de ani. În această dimineață voi face o prezentare a realizărilor CEPOL din 2016. Vom discuta programul de lucru pentru 2018 și obiectivele strategice ale agenției pentru viitorul apropiat. Deci, dacă vă rog să vă faceți prezentarea cam în 10 minute, aveți o prezentare pe diapozitive și apoi uh, eurodeputații pot pune întrebări, ceea ce ar fi foarte util. Deci, încă o dată, vă urez bun venit și aștept uh, prezentarea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! De asemenea, sunt onorat că mă aflu aici și la atât de puțin timp după ce am devenit uh, director executiv la CEPOL, este un privilegiu pentru mine faptul că statele membre m-au ales ca director executiv al acestei noi agenții pentru pregătirea forțelor de poliție și vă mulțumesc că am putut veni la dumneavoastră așa de devreme și să prezint o, rezultatele noastre din 2017 și programul pentru anii viitori. Am de făcut câteva observații despre mine am fost uh, ofițer de poliție în Germania, m-am ocupat de diverse regiuni, de uh, anchetele privind uh, infracțiunile și am văzut cum a evoluat această agenție și mă simt onorat că am posibilitatea să conduc această agenție în continuare. Iată ce vreau să vă prezint, câteva aspecte cheie privind uh, strategia noastră care uh, cum ne vedem noi pe noi, ce dorim să oferim comunității europene și așa mai departe. Vreau să vă prezint rezultatele cheie din 2017 și apoi ce dorim să facem în anii următori. Următorul diapozitiv, vă rog. Mulțumesc. Aspecte cheie ale rolului CEPOL în arhitectura de securitate a Uniunii Europene. Noi suntem o agenție din prima linie, adică din perspectiva noastră, dacă sunt amenințări care apar la adresa comunității europene, trebuie să cooperăm cu alte agenții din domeniul justiției și afacerilor interne și să uh, răspundem cel mai bine la aceste amenințări. Noi suntem un instrument care pune în aplicare politicile europene în domeniul justiției și afacerilor interne prin acțiuni concrete, prin instruirea polițiștilor. Rolul nostru este foarte important. Cei care hotărăsc care sunt legele, legea este lege în momentul în care se ia o decizie. Legea poate fi foarte bună, dar transpunerea ei în practică înseamnă că trebuie să lucrăm cu oamenii. Adică polițiștii trebuie să înțeleagă foarte clar care sunt șansele unei noi, unui nou regulament, care este cea mai bună cale de a-l pune în aplicare și cum trebuie să coopereze în ce privința acestei legislații. Noi ne vedem ca un instrument care traduce toate aceste inițiative legislative în practică, pregătindu-i pe polițiști pentru ca ei să poată folosi la maximum legislația. Susținem securitatea Uniunii Europene prin portofolii de instruire multilaterale, adică încercăm să dăm mult uh, răspunsuri multiple la nevoile de instruire, analizăm o problemă și încercăm să vedem care este cea mai bună problemă de instruire. Instruirea e un răspuns foarte bun, nu întotdeauna cel mai bun. Ne concentrăm pe contraterorism, migrație, uh, infracțiuni cibernetice și crima organizată și crimele grave și facem acest, infracțiunile grave, mă facem acest lucru cu celelalte agenții din domeniu. În ce încercăm noi să facem? Încercăm să combinăm opțiunile de pregătire, de învățare. O să vă dau niște cifre în continuare privind domeniul învățării electronice, care este un instrument foarte bun din punct de vedere al costului, este un, un instrument flexibil și rapid. Încercăm să folosim aceste instrumente cât mai eficient cu putință ca să facem față bugetului. Ne concentrăm pe nevoile privind comunitatea și operaționalizarea comunității de aplicare a legei din Uniunea Europeană. Vrem să susținem cooperarea în acest domeniu, vrem să vedem care sunt prioritățile de impact și încercăm să vedem care sunt factorii care uh, duc la întărirea acestui impact. Următorul diapozitiv încercăm să înțelegem și să avem reacții flexibile la amenințările care apar în ultimii ani. Și dumneavoastră ați discutat acest lucru, am vorbit despre migrația ilegală, despre terorism, iar în ultimii ani, din punctul nostru de vedere, când au apărut aceste probleme, ne-am concentrat și noi cu programele noastre pentru a susține comunitățile operaționale din Europa ca să vedem ce se poate face în acest domeniu, cum să susținem uh, Europa în ceea ce privește luptătorii teroriști străini, amenințările teroriste. Avem mai multe activități în acest domeniu pentru a susține comunitatea cât mai bine cu putință. Încercăm de asemenea să accentuăm legătura puternică dintre securitatea internă și externă la nivel european. Cum facem acest lucru? Avem programe de lucru cu majoritatea forțelor de poliție din statele vecine, cu țările din Balcani, din Balcanii de Occidentali, cooperăm cu țări din Orientul apropiat și din Africa de Nord și încercăm să vedem care sunt nevoile comune. Cooperăm cu acești parteneri din afara Uniunii Europene iar partenerii noștri din Uniunea Europeană trebuie să poată coopera și ei cu partenerii externi. De aceea, activitățile de învățământ uh, au adus aceste părți împreună într-o manieră eficientă. Pune mult uh, accent pe drepturile fundamentale și pe statul de drept sunt drepturile fundamentale sunt elemente transversale pe care le avem în vedere când organizăm orice activitate și în afara Uniunii Europene punem un accent pe statul de drept. În țări precum ar fi Tunisia, Iordania, Liban, accentuăm modul în care înțelegem noi statul de drept. Rolul nostru este să contribuie la o mentalitate comună a aplicării legii în Europa. Ce înseamnă acest lucru? Am multă experiență ca înalt ofițer la nivelul cooperării internaționale și asta funcționează numai dacă există înțelegere și încredere între parteneri. Dacă vorbim de anchete sensibile, cum ar fi crima organizată gravă și terorismului, trebuie să putem colabora cu alte comunități. Pentru asta activitățile noastre sunt extrem de importante. Ele aduc împreună persoanele. Când trimitem, de exemplu, polițiști în alte țări, în programele de schimb, ei văd direct care este situația, care sunt condițiile de lucru în alte forțe de poliție, ce se poate, ce nu se poate, care sunt punctele tari, care sunt punctele slabe și uh, au temeiuri foarte bune pentru cooperarea în viitor și pot pleca de la un moment de încredere iar în ce privește valorile legate de drepturile fundamentale, ele pot fi susținute prin activitățile noastre de pregătire. Cum spuneam, cooperăm împreună cu alți parteneri din agențiile JAI, este deja uh, atât în faza de uh, planificare cât și în faza de punere în aplicare. În 60% dintre activitățile noastre, Europolul este Uh, colucrează cu cei care au experiență și aduce contribuția și suntem legați și de activitățile celorlalți într-o manieră structurată, atât din faza de punere în aplicare până la faza de monitorizare. Și același lucru este valabil și pentru relația cu Frontex sau Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Noi cooperăm foarte bine cu Comisia Europeană, cu DG Home, pentru că și ei joacă un rol foarte important în domeniul coordonării și le sunt uh, recunoscător pentru ce au făcut în ultima vreme în ce privește coordonarea. Deci, în viitor suntem pregătiți pentru modificarea de paradigmă în ce privește învățământul și învățarea. Am dorit să folosim uh, avantajele pe care le oferă noua tehnologie, pentru că nu numai societatea se schimbă, ci și șansele din educație și învățământ se schimbă. Astăzi, dumneavoastră și majoritatea oamenilor își adună informațiile de pe internet și înțelegerea conceptului de cunoaștere și conceptului de învățare se modifică. Noi am făcut pași relevanți în această direcție în ce privește învățarea electronică și suntem gata ca în viitor să mai facem și alți pași în această direcție. Uh, diapozitivul acesta prezintă uh, un grafic privind participarea noastră în uh, activitățile din Europa. Vedeți că în 2010 uh, ceva mai mult de 2000 de participanți, ceea ce nu e o cifră foarte mare, iar în ultimii ani am ajuns la aproape 24.000 de participanți. Și ne bucură această creștere. Creșterea a fost posibilă datorită utilizării învățării electronice. Este, cum spuneam, un instrument flexibil și eficient, dar nu, firește, nu poate înlocui cursurile la care oamenii se întâlnesc față în față. Dar astfel aveți o imagine a propriului în care ne-am uh, lărgit aria de răspândire Lucrul acesta se va face în continuare și în viitor pentru a ajunge la celelalte grupuri și voi ajunge la acest lucru în viitor. Iată o viziune, o vedere a dezvoltării bugetului și a modului în care s-a a crescut. Același buget aproape în următorii ani și în următorii în anii care vor veni. În 2017 a crescut. Pentru anul acesta avem o creștere mică în termeni practici și totuși am reușit să ne răspândim mult mai mult și să avem mai multe grupuri țintă. Mulțumesc! Iată câteva cifre apropo de ce am făcut noi în termeni concreți în diferitele domenii de politică contra terorism. 13, am pregătit aproape 1100 de polițiști în 13 activități în ce privește migrația, migrația ilegală, 9900 de polițiști pregătiți, 11 activități, ciberinfracționalitatea și cibersecuritatea, 25 de activități, 4450 de ofițeri pregătiți, iar în ce privește aici creșterea e din ce în ce mai mare, iar în ce privește crima, crima, infracțiunile grave și crima organizată, aproape 5.000 de polițiști pregătiți ceea ce arată că Cepolul poate să facă față cererilor identificate de diversele domenii de cooperare din Europa și le poate face față. Lucrul acesta nu s-a văzut numai în termeni cantitativi. De asemenea, evaluăm toate activitățile pe care le desfășurăm, dacă ele fac față nevoilor clienților noștri și până acum rata de mulțumire este peste 90%, adică cam 93-94% dintre participanții noștri sunt mulțumiți de activitățile la care au participat. Cum spuneam mai devreme, cooperăm cu țările din Orientul apropiat și Africa de Nord. Pentru Uniunea Europeană, A trecut am făcut un proiect în regiunea MENA privind contraterorismului ca urmare a atacurilor teroriste din Europa și am înțeles că e nevoie să intensificăm eforturile de a coopera cu aceste țări, să susținem aceste țări care nu pot face față acestor probleme. Avem o cooperare foarte bună cu aceste patru țări, Turcia, Liban, Iordania și Tunisia. Iată cifrele ale ofițerilor, ale polițiștilor pregătiți Țările au arătat foarte mult interes pentru că a opera cu comunitățile de poliție din Uniunea Europeană n-a fost întotdeauna ușor. Nu trebuie să vă spun că, de fapt, cooperarea cu cei din Turcia e uneori cam problematică, dar la nivel tehnic lucrurile s-au desfășurat bine, avem, înțelegem bine uh, și cam în același fel cum trebuie puse în aplicare activitățile. Mulțumesc! viitorul 2018-2020. În primul rând dorim, iar eu ca director executiv doresc uh, să pun în aplicare mandatul juridic pe care îl avem din 2016. Apreciem uh, dom- creșterea, extinderea domeniului de aplicare al mandatului agenției și acum este uh, rolul nostru să-l punem în aplicare și să-l utilizăm total. Și sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute în continuare ca să ajungem la toate comunitățile de aplicare a legii din toată Europa. Nu este numai problema noastră și structurile naționale trebuie să înțeleagă mai bine ce este CEPOL, ce sunt serviciile noastre și cum pot să participe cât mai bine la serviciile noastre. Și apoi vorbim despre procurori, grăniceri, vame și așa mai departe, în funcție de nevoile statelor membre. De asemenea, dorim să ne coordonăm mai bine pregătirea polițiștilor în Europa. În ultimii ani au avut, am văzut inițiative bune pentru o coordonare mai uh, bună în acest domeniu și alte agenții au propriul lor mandat în ceea ce privește instruirea și respectăm acest lucru, dar suntem convinși că putem îmbunătăți coordonarea pentru a o face mai eficientă în viitor și pentru a evita repetițiile în acest domeniu. E mai bine să coordonăm și poate în unele domenii să găsim o sinergie. Anul trecut, împreună cu celelalte agenții JAI, am început o cooperare, reacția a fost pozitivă și comisia s-a implicat și ea în mecanismul de coordonare. Și iată câteva exemple concrete în programele de schimb vom avea o componentă în, compara, în, comp, în care va intra Frontex-ul, uh, programul, Frontex-ul va fi implicat în toate programele de schimb pentru ca lucrurile să fie mai eficiente și să ajungem uh, la mai mulți clienți. Și ne concentrăm și pe alte exemple în alte domenii. În viitor am dorit să ducem la dezvoltarea Centrului de Cunoaștere al CEPOL, am început, avem acum două centre de cunoaștere în alte domenii, ele se numesc centre de excelență, dar noi suntem mai modeți. Nu le spunem chiar de la început centre de excelență, am dorit să ajungem să devenim un centru de excelență, deocamdată le numim centre de cunoaștere. Ne concentrăm pe două subiecte, contraterorism și susținerea misiunilor CSDP. Uh, asta înseamnă că dorim să întărim calitatea activităților printr-o dezvoltare durabilă, iar partenerii noștri la nivelul structurilor naționale să nu facă asta doar un singur an, ci pe mai mulți ani și să-și uh, ducă de la dezvoltarea acestor domenii pe mai mulți ani. Și vrem să implicăm și celelalte structuri ale Uniunii Europene în ceea ce privește contraterorismul, contraterorismul, centrul contraterorismul de la Europol, și celelalte misiuni din domeniul acesta, din politica pentru apărare și securitate. Ciberinfracționalitatea și infracționalitatea cibernet, legată de domeniul cibernetic reprezintă domenii importante uh, statele membre cer să fie susținută în aceste domenii. Este un domeniu uh, în care știm foarte clar că lucrurile nu pot fi rezolvate la nivel național doar pentru că există loc pentru cooperarea internațională și există deci mult loc pentru pregătirea internațională. Uh, polițiștii trebuie să fie repre instruiți în fiecare an pentru a ține pasul cu evoluția acestui domeniu. Investițiile greu fac față acestei probleme și e foarte greu să găsești polițiști bine instruiți în acest domeniu. Iar când sunt bine instruiți în acest domeniu, s-ar putea ca ei să primească salarii mai mari din domeniul privat și atunci aceste competențe se pierd din punctul nostru de vedere. Deci, întotdeauna trebuie să facem aceste activități cu ISIS sau cu Europol. Ne angajăm cu putere în dimensiunea externă a securității interne, deci să susținem misiunile politicii comune pentru securitate și apărare. Cum spuneam, există acest centru de cunoaștere pentru aceste misiuni și, de asemenea, activitățile de construire de capacități. Continuăm acum cu un alt pro- proiect în Africa de Nord, și în uh, Orientul Mijlociu, în Maroc și uh, Tunisia, ca și în Balcanii de Vest. Știm că ceea ce am reușit noi să realizăm în ultimii ani, am făcut-o cu puțin personal. În ultimii ani avem o rată de angajare a bugetului de 95%, avem un model de afaceri prin care încercăm să folosim structurile existente din statele membre, astfel încât să nu repetăm uh, câte ceva. 75% din cursurile noastre uh, sunt făcute la uh, academii sau universități din structurile naționale. Ei fac aceste cursuri în numele nostru, dar din perspectivă europeană și susțin, sunt susținuți de alți parteneri din alte state membre. De asemenea, suntem lideri în ce privește programele de schimb europene pentru polițiști. Dorim să extindem acest lucru în viitor. Cum spuneam mai devreme, învățarea Uh, cibernetică, învățarea electronică este un lucru foarte important pentru viitor, pentru că folosim la maximum tehnologia modernă și încercăm să facem acest lucru în cooperare cu alți parteneri. Adică să le oferim altor parteneri platforma noastră tehnică pentru a, le, pentru a o folosi în sarcinile lor. Când vorbim de anumite domenii de pregătire, trebuie să știm că uneori statele membre uh, au probleme în a oferi eh, polițiștilor eh, instruire la cel mai înalt nivel, mai ales statele mici. Și acolo există o cerere foarte mare pentru susținere din partea structurilor europene. Trebuie să avem mereu grijă, astfel încât eh, să vedem care este veriga slabă în domeniul respectiv, deci trebuie să întărim eforturile de a susține acești parteneri care nu își pot permite uh, pregătire la cel mai înalt nivel în acest domeniu. E din ce în ce mai multă cerere din partea statelor membre și a comunităților de aplicare a legii, uh, de exemplu în domeniul vămilor, vame și au nevoie și ei de susținerea noastră și încercăm să facem cât mai mult și pentru ei în viitor. Cam asta este tot din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră și sunt gata să răspund la, inform, la întrebările dumneavoastră dacă este nevoie. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule Schroeder. Ca și în cazul celorlalte agenții, dar mai ales în cazul CEPOL, pentru ca statele membre să pună în aplicare ideile acestea. Vom merge să vedem ce face colegiul. Avem o delegație în acest sens pentru luna aprilie. Va fi foarte interesant. Și în legătură cu cele pe care le-ați spus referitor la strategia dumneavoastră, am să rog colegii din partea grupărilor politice să intervină. Vă rog. Mulțumesc uh, și mulțumesc pentru prezentare. Iată care sunt întrebările pe care vrem să le adresăm, spune doamna Zipel. În ultimii ani s-a vorbit despre punerea în aplicare a directivei potrivit căreia uh, și în, chiar, chiar și cu aceste eforturi de armonizare, uh, legislația diferă în statele membre în domeniul acesta al internelor. Dumneavoastră aveți în vedere o armonizare mai mare sau vă concentrați doar pe dimensiunea europeană? Și activitatea dumneavoastră, în ce măsură duce la o creștere a nivelului de înțelegere între diferitele sisteme de poliție și poate chiar din domeniul judiciar, pentru creșterea încrederii de asemenea între diferitele sisteme? Mulți uh, ofițeri de poliție mi-au spus că au avut experiențe foarte bune de schimb de informații. Activitatea CEPOL a fost ea de folos, i-a încurajat pe oameni să participe la echipele comune de anchetă. Sunt și ofițeri care participă la aceste echipe comune de anchetă fără să parcurgă înainte de asta niște cursuri dedicate de formare? Există o preocupare pentru implicarea cât mai multor ofițeri? Referitor apoi la țările din afara Uniunii Europene, spuneați că vă concentrați pe dimensiunea statului de drept. Îmi aduc aminte că la o ședință precedentă spunea cineva, statul de drept e foarte bun, dar să știți că și dictatorii spun că respectă statul de drept. Prin urmare, care sunt provocările cu care vă confruntați dumneavoastră în contextul dezbaterii despre statul de drept și, respectiv, respectarea libertăților și a drepturilor fundamentale. Și apoi, un element important pentru statele membre, cibercriminalitatea și securitatea cibernetică, încă un domeniu pe care vă concentrați, dacă ne puteți da mai multe detalii. Și ultima întrebare de care era să uit, nu e cea mai ușoară, vorbeați despre participarea crescută financiar vorbind la activitatea CEPOL. Această participare este ea repartizată egal între statele membre sau unele contribuie mai mult, ale mai puțin. Mulțumesc, Birgit, Sofie, Sofie Invelt. Mulțumesc, îmi cer scuze, n-am reușit să ajung la prima parte a prezentării dumneavoastră, așa că poate că întrebarea mea se referă la un subiect pe care l-ați tratat, caz în care îmi cer scuze. Totuși, aș vrea să știu câte ceva și despre un alt aspect al formării în domeniul poliției. Drepturile fundamentale. Pe de o parte știm că în interiorul forțelor de poliție există xenofobie, sexism, homofobie. Pe de altă parte, forțele de poliție sunt tocmai acelea la care se denunță crimele, infracțiunile de discurs de incitare la ură sau de homofobie și așa mai departe. Știu că în cursul anului v-am trimis câteva scrisori și la vremea respectivă, în Ungaria se desfășura o campanie prin care femeilor li se atrăgea atenția să nu se aducă la bar și să nu poarte fuste scurte, că alminteri vor fi răspunzătoare ele pentru eventualul viol, viol pe care l-ar putea suferi. Ce faceți concret? Nu îmi spuneți în termen general. Concret, ce faceți în formarea ofițerilor de poliție pentru uh, respectarea drepturilor fundamentale? Mulțumesc, Sofie, și aș adăuga și eu o întrebare la cea pe care a adresat-o Sofie cu privire la cursurile de formare pentru ofițeri. Există standarde în acest domeniu al practicii polițienești pe teme legate de corupție, în ce privește, să zicem, luarea de mită genul acesta de lucruri. Există standarde la nivelul Uniunii Europene. Lucrați în agenție de multă vreme. Unde credeți dumneavoastră că ne situăm în momentul de față? Care sunt diferențele la nivelul practicilor din statele membre pe tema aceasta? Pentru că de aici provin și alte practici de discriminare. Ce impresie aveți? Pentru că sunteți de multă vreme în agenție. Situația se îmbunătățește sau situația sau climatul politic din uh, zilele noastre duce chiar la o răutățire a situației în anumite state membre. Sau poate există și bune practici și nu vreau să anticipez eu răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebări. Mai întâi, la întrebarea cu, legată de modul în care colaborăm între sistemele polițiene și judiciare. Vrem să vedem cum se pun în aplicare instrumentele Uniunii Europene, dar nu doar instrumentele Uniunii Europene, ci și cele de cooperare internațională, care și ele trebuie folosite optim. Avem activități orizontale în acest sens, și încercăm să asigurăm o cât mai bună cooperare cu autoritățile judiciare și cu ceilalți parteneri de pe teren. Însă pot să vă spun că eu provin de la o autoritate națională unde încercam să oferim cursuri de formare pentru ofițerii de poliție, ofițerii judiciari, de poliție judiciară, și e greu să-i acoperi pe toți într-un singur curs. Totuși, oamenii aceștia colaborează, ajung la o înțelegere comună a lucrurilor, dar perspectivele lor sunt diferite în funcție de profesia pe care o reprezintă. Deci, trebuie văzut cum putem să-i aducem la oaltă în uh, practică. Referitor la echipele comune de anchetă, suntem deja la șase-șapte ani de când uh, organizăm astfel de echipe cu cursuri de formare dedicate împreună cu rețeaua judiciară europeană, a fost un proiect de succes, avem în jur de 50% ofi mm, ofițeri de poliție și restul sunt uh, judecători și procurori. Vrem să-i punem în să-i ajutăm să-i formăm profesional în vederea participării la aceste echipe comune de anchetă. Dar ce facem noi întotdeauna este să ne bazăm și pe expertiza Eurojust și Europol pentru partea operativă a acestor echipe comune de anchetă. Am lucrat și cu țările din regiunea balcanică și am colaborat pe marginea unor aspecte concrete legate de viitoarele echipe comune de anchetă. se poate întâmpla să fie nevoie însă de o astfel de comună de anchetă ad hoc uh, și să nu poată participa la ea ofițeri care să fi parcurs deja cursurile de formare dedicate. Oricum, creșterea, cererea este în creștere. Echipele acestea colaborează, inclusiv la nivel transfrontalier, și s-au dovedit a fi un instrument foarte util pe care să-l folosim și în viitor. Susținem, deci, uh, aceste cursuri de formare și echipele respective. Vorbeați de creșterea încrederii, cum s-ar putea realiza acest lucru concret cu participarea noastră. Faptul că în programele noastre de formare vin oameni din diferite domenii, le oferă o ocazie foarte bună prin care pot să iasă un pic din mediul îngust uh, de la nivel național și așa văd mai bine ce se, cum altfel s-ar putea face lucrurile. Intră oamenii în uh, medii diferite în care lucrează în condiții diferite, în um, uh, cadre juridice diferite și asta din punctul meu de vedere, îi ajută ca pentru viitor să aibă o mai bună înțelegere a situației în vederea unei mai bune cooperări. Și se folosesc de informațiile pe care le dobândesc, depășind cadrul strict al informațiilor de la nivel național, lucru care îi ajută în bună măsură și pentru activitatea viitoare. Vorbesc de asemenea de uh, respectarea valorilor și drepturilor fundamentale și în relațiile cu țările terțe. Fără îndoială că nu e ușor să colaborăm cu țările terțe în acest sens. Ne străduim însă, avem o colaborare cu forțele poliționești din Africa de Nord. Sunt și reprezentanții ONG-urilor care oferă prezentări Și pot să vă spun că cel puțin la asta sunt dispuși uh, oficialii din aceste țări, să, sunt deschiși să audă, să asculte, să înțeleagă, dar situația diferă în funcție de țară. Când vorbim despre terorism și mă întâlnesc oficial din Liban sau Iordania, îmi prezintă o, o perspectivă diferită, pentru că volumul uh, amenințărilor este cu totul altul acolo. Dar atunci când vorbim despre drepturile fundamentale, trebuie stabilit care sunt, de exemplu, limitele unei anchete penale în acest domeniu. Ei bine, nu e ușor întotdeauna să colaborezi cu aceste țări, sunt, uh, sunt uh, provocări, abordările diferă și în funcție de tradițiile lor judiciare și culturale și așa mai departe. Dar ne stră... În ce privește domeniul securității cibernetice, Expertiza cibernetică de vârf este una, aici uh, este un aspect al problemei, și aici mai ales țările mici au nevoie de sprijinul nostru cu experți de vârf, care cunosc tehnologia cea mai avansată, însă ai nevoie și de așa numita cyber intelligence, de informații din domeniul cibernetice. Și de trei ori deja am organizat cursuri legate de Open Source Intelligent, Intelligence cu participarea acelora care au nevoie de expertiză, de cunoștință, de vârf, până la cei care aplică cunoștințele respective la un nivel mai limitat. Deci, iată, cursuri pentru toată lumea din acest domeniu și colaborăm cu partenerii din Europol pentru a vedea ce ne propunem pentru viitor și ce va fi util pentru viitor. Apoi, susținem uh, structurile din domeniu de la nivel național. Vorbeați de diferențele de contribuție ale statelor membre la aceste programe de schimb constatăm că există din ce în ce mai multe cerere la nivelul statelor membre. Vă dădeam mai devreme exemplul cursului pentru Open Source Intelligence, dar sunt și alte cursuri. Cererea din partea statelor membre, cererea de participare este din ce în ce mai mare. Referitor la mijloacele electronice de asemenea, asistăm la o mare varietate a peisajului în statele membre. Apropo de servicii, sunt unele state membre care sunt foarte doritoare să participe. Au o bună parte a serviciilor de uh, aplicare a legii care folosesc aceste servicii și sunt foarte active. În altele, din motive tehnice, mai puțin, dar acum uh, lucrăm la elaborarea unei soluții care să le permită uh, forțelor de aplicare a legii din statele membre să poată aplica această soluție și fără acces direct prin internet la serviciile noastre. Drepturile fundamentale sunt foarte importante de asemenea în cadrul cursurilor de formare. Am participat și aici, în această clădire, anul trecut la câteva evenimente foarte interesante în acest sens. Avem uh, activități dedicate care vizează uh, infracțiunile de incitare la ură, avem activități dedicate respectării drepturilor fundamentale, inclusiv online, avem două astfel de activități și avem veți primi foarte curând și, uh, text, uh, și textul pentru modulul respectiv din cursul nostru. Dar din ce înțelegem noi? La fiecare activitate abordăm și dimensiunea de drepturile fundamentale. Pe internet, de exemplu, e foarte important să protej, să-i protejăm pe copii. Deci trebuie să ajungem la o înțelegere comună a lucrurilor între forțele de poliție. Important este să evidențiem exemplele bune și să le distribuim în aceste cursuri și sper ca și cei din alte comunități să învețe din ceea ce fac alte țări bine. Iată, să-și spună, poate sistemul de acolo este mai uh, eficient, mai modern, poate uh, are un acces sporit la comunitate. pentru că infracțiunile din acest domeniu trebuie sigur anchetate, dar e mai mult decât atât, trebuie avut în vedere nivelul de sensibilitate al forțelor de aplicare a legii față de o astfel de infracțiuni și încercăm să ne ocupăm de dimensiunea aceasta. Am impresia că apar tendințe politice care ușor, ușor se diseminează și către uh, Uh, forțele de aplicare a legii și facem o prioritate din respectarea drepturilor fundamentale în interiorul forțelor de, poli- de poliție. Știu că anul trecut ați avut un instrument de colaborare cu Austria care a putut duce ulterior la o multiplicare a efectelor cursului respectiv și în alte state membre, lucru deosebit de util. Vorbeați de asemenea despre practicile din uh, forțele de poliție cu privire la combaterea corupției. În unele dintre activitățile noastre am inclus și dimensiunea legată de corupție de combaterea corupției, dar n-am făcut din asta o prioritate. Știu că există probleme și se discută despre acest subiect la niveluri diferite în funcție de statul membru, dar convingerea noastră este că oamenii se conving în primul rând prin puterea exemplului. Trebuie văzut care este poziția, care este rolul forțelor de aplicare a legii în statul membri, membru respectiv, punându-se accentul pe valorile pe care se întemeiază. Aceasta e perspectiva noastră. Noi trebuie să uh, Înțelegem că dacă suntem un grup de state membre adunate în Uniunea Europeană, trebuie să ne bazăm și pe o serie de valori care să se aplice și în domeniul polițienesc. Cam atât. Și o ultimă observație. Colaborăm cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale din Viena, ne bazăm pe cunoștințele și, exper- și experiența sa. Există și o platformă online în acest sens pentru a putea avea acces inclusiv la comunitățile online. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Schröder, vă mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Aveți o bună, o bogată experiență în agenție, vă mulțumesc pentru prezență și știu că nu va fi ușor nici pe viitor, așa cum spunea și doamna Intvel, doamna Zipel a trebuit să plece la o altă ședință, dar vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această prezentare, care s-a distribuit și prin internet, deci și alți colegi și alți oameni vor fi putut asista la cele pe care le-ați spus, care au fost foarte interesante. Le mulțumesc și celor care au adresat întrebări și în luna aprilie se va deplasa la Budapesta o delegație a Comisiei Libe. Mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, avem uh, în continuare pe ordinea de zi uh, scoreboardul în materie de justiție. Doamna raportor uh, este pe drum, va fi aici în jurul orei 10, așa că v-aș propune să luăm o pauză de 10 minute Și apoi uh, avem și un subiect la care va participa Sophie Invelt, așa că, Sophie, te rog să nu pleci. Deci, dragi colegi, luăm o scurtă pauză până la ora 10, când va sosi și raportorul și vom putea trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc încă o dată, domnule Schroeder. Crăciun. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru răbdare. Raportarea noastră, doamna Guillaume, a sosit deja și putem începe cu punctul 4, tablou de bord al justiției. După cum știți, și comisia noastră, conform regulii 54, este asociată la acest raport, care urmează să fie adoptat de Comisia Jurii avem competență exclusivă privind aspectele din acest tablou de bord legate de justiția penală, mai ales uh, în ceea ce privește spălarea banilor și competență partajată în ceea ce privește statul de drept. Uh, acestea ar fi ultimele elemente privind acest uh, dosar. Îi mulțumesc doamnei Ghion pentru că a reușit să vină Spun acest lucru pentru că foarte mulți eurodeputați nu sunt aici, așa că, doamna Ghiom, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați introdus acest proiect de aviz în ordinea de zi. După cum știți, este vorba despre un tablou de bord care este publicat în fiecare an din 2013 încoace și care uh, analizează justiția comercială, civilă și administrativă. Justiția penală este exclusă. Scopul este să îmbunătățim sistemul european al justiției în acest domeniu ca să creăm un mediu care să fie favorabil investițiilor, afacerilor, consumatorilor, fiind vorba de teme importante. În ceea ce privește raportul, de fapt avizul LIBE, m-am concentrat asupra prerogativelor comisiei noastre, în special asupra chestiunii statului de drept. Pare important ca în viitoarele uh, tabeluri uh, Comisia să se concentreze asupra elemente, acestor elemente și să stabilească indicatori. Comisia ar putea, de exemplu, să eh, elaboreze indicator referitor la modul în care sunt tratate de către statele membre infracțiunile care afectează eh, statul de drept. De asemenea, am putea ține cont mai bine de anumite tipuri de infracționalitate care au un impact asupra administrării justiției. Bineînțeles, ne gândim la terorism, dar nu numai. Putem să ne gândim și la spălarea banilor, de exemplu. Iar apoi, în ceea ce privește independența justiției, mi se pare că și acesta este, aceasta este esențială. Iar um, cum probabil li se va părea și colegilor, mi se părea important să uh, vorbim despre un mecanism de uh, supraveghere permanentă a statului de drept. Parlamentul l-a votat din 2016 și cred că ar fi bine să revenim la el și să um, spunem asta clar comisiei. Bineînțeles, uh, um, avizul este restrâns, nu puteam să mă refer la toate subiectele Doamna Gutland abordează multe aspecte cât se poate de importante. Eu m-am concentrat asupra elementelor pertinente, mai exact statul de drept. Împreună cu Comisia Libe vom încerca să dăm o valoare adăugată, reală, acestui raport. Calendarul este destul de strâns. Prezentarea este acum. Termenul pentru amendamente este 5 martie. Aș vrea să, să ținem două reuniuni cu raportorii de num din umbră pentru a discuta conținuturile. Prezentarea amendamentelor pe 18-19 martie. 12 uh, aprilie votul în uh, comisie, în iulie în plen. Acum Comisia finalizează tabelul de bord pentru 2018, deci uh, tocmai de aceea intervine această întârziere. Deci, uh, iată, statul de drept uh, va fi accentul meu în acest aviz. Mulțumesc. Okay, thank you very much, Mulțumim foarte mult, Silvi. Trecem direct la raportorii din umbră. Um, with Mrs. Metzola, please. Începem cu doamna Mețola. Îl înlocuiesc pe domnul Radev, spune doamna Mețola. Acest tabel de bord este un instrument foarte important care oferă o imagine mai bună asupra eficienței sistemului judiciar. Um, obiectivul este cooperarea și schimbul de bune practici între statele membre. Credem într-un sistem eficient și transparent și în faptul că el este esențial pentru un sistem democratic și economia de piață. Raportorul apreciază structura și uh, diferențele diferit, uh, dintre statele membre, însă asta nu trebuie să împiedice statele membre um, să meargă mai departe în ceea ce privește transparența democrația, statul de drept și drepturile omului prevăzute în acest tabel de bord vor oferi o imagine de ansamblu asupra uh, acestui, asupra sistemelor în Uniunea Europeană. Sperăm că va exista o propunere în acest sens până la finalul anului. Mulțumim, uh, Roberta, în numele domnului Radev, în numele ALDE, Sofie. Mulțumesc, Claude și mulțumesc uh, raportorului, uh, raportoarei, mă scuzați, pentru o bun, un bun aviz, uh, câteva elemente importante și câteva elemente pe care probabil le vom prevedea și în amendamente. Cred că acest tablou de bord este important, dar trebuie să meargă mai mult în detaliu. Pentru mine e oarecum prea academic, în bună parte din cauza faptului că o bună parte a contribuțiilor vine din partea statelor membre. Deci, um, unii ar putea să fie mai uh, autocritici decât alții. Eu aș recomanda ca Comisia să facă propria evaluare și să folosească alte surse, inclusiv societatea civilă, asociații de cetățeni afectați într-un mod sau altul, poate chiar companii, nu numai să se bazeze pe surse din partea uh, statului uh, membru. Apoi sunt uh, recunoscătoare pentru referirea la pactul DRF. Aș vrea să fac aceeași observație acum, cum am făcut când am discutat despre Um, monitorul um, privind pluralismul um, în mass media. Mi se pare că există o oportunitate de a pune la oaltă aceste rapoarte. Propun, comisia va veni cu un mecanism mai extins în, a, în acest an, dar pot începe prin a uh, aduce la oaltă toate aceste rapoarte ce țin de justiție și drepturile fundamentale. Încă un element uh, mai doream să spun, dar cred că am uitat exact ce era. În orice caz, tabloul de bord e extins și în ceea ce privește domeniile pe care le acoperă simt că trebuie să fie un instrument important pentru că sublinea, pentru că sublinează dacă sublinează problemele reale din statele membre, cele pe care le discutăm noi aici, va, se va bucura de mai multă atenție. Mulțumesc, Judith, din partea uh, verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui Silvi Ghion pentru acest raport. Am petrecut ceva timp um, încercând, încercând să citesc despre rezultatele tabloului de bord de anul trecut. Ce să spun, am avut multe de învățat. A fost instructiv, însă uh, sunt de acord cu cele spuse, este poate oarecum academic. Eu m-aș bucura dacă am putea merge de la o analiză cantitativă la una mai calitativă. Știu că este Um, um, muncă ce are loc în momentul de față, însă um, cooperăm și cu instituții importante, de exemplu Consiliul Europei. Am observat același lucru când uh, lucram la raportul meu uh, despre Ungaria. Suntem foarte mulțumiți să folosim institu- sau recomandările, pozițiile altor instituții, dar uh, suntem mult prea prudenți când vine vorba de a lua noi atitudine și nu putem continua astfel. Dacă continuăm să ne bazăm numai pe analizele altora, asta înseamnă că nu ne spunem unii altora adevărul. Am văzut, de exemplu, că în tabloul de bord multe date din Polonia lipsesc. Nu este momentul să întreb de ce, dar este destul de surprinzător că dorim să înțelegem situația justiției în Uniunea Europeană și dintr-o țară care ne îngrijorează foarte mult, lipsesc datele. Iar apoi o altă țară care îi lipsesc date, nu pentru că nu le-au furnizat, ci pentru că nu le au, este o țară precum Ciprul. Deci am citit uh, mult, uh, a fost foarte util, dar uh, sunt și alte întrebări, cum putem îmbunătăți lucrurile. Sunt de acord cu Silvi Ghiom că trebuie să ne concentrăm aici pe statul de drept și pe posibilitățile ca Europa să știe mai multe și să acțione, acționeze mai mult. Încă nu m-am gândit exact ce fel de amendamente voi depune, dar cu siguranță vor fi unele. Mulțumesc foarte mult. Doamna Chienghe acum. Uh, grație, Claude. Mulțumesc, Claude. Îi mulțumesc și eu lui Silvi Ghiom pentru acest aviz deosebit de important. Aș dori să subliniez două lucruri. Mai întâi, în legătură cu paragraful care vorbește despre respectarea statului de drept, evoluție, amenințările la adresa libertăților fundamentale. Cred că a venit momentul ca, inclusiv prin intermediul acestui document, să arătăm cât de importantă este și aplicarea legilor în vigoare în multe state membre în domeniul discriminărilor, fiindcă deseori ele nu se aplică niciodată. Și lucrul cel mai scandalos, chiar în cazul meu, eu am trăit asta pe pielea mea, chiar eu am fost aceea care le-am arătat uh, uh judecătorilor care e direcția în care trebuie să se îndrepte pentru că lipsește o formare dedicată acestora cu privire la respectarea drepturilor fundamentale, drepturilor omului și problemele de discriminare. Este o chestiune foarte răspândită în Uniunea Europeană și în instanțe judecătorii trebuie formați, trebuie să li se formeze o cultură în acest domeniu pentru a putea să îi ajute pe oamenii care au nevoie. Și încă un element care trebuie subliniat în acest raport se referă inclusiv la date legate de Uh, disparitățile în ceea ce privește dobândirea cetățeniei. E o problemă pentru mulți oameni. E vorba de, e un lucru necesar pentru a avea acces la un loc de muncă, la servicii de sănătate, la o locuință. Țin, sunt lucruri care țin de demnitatea noastră și care se obțin inclusiv prin intermediul instanțelor. Deci și judecătorii trebuie formați și aduși la zi pe aceste teme you very much, Cecil. Um, and... Mulțumim, Cecil. Juan Fernando, te rog. Thank you. Uh, we all remember that we... Mulțumesc. Ne amintim cu toții um, că atunci când a fost lansat acest tablou de bord, um, l-am luat foarte în uh, serios. Încă de atunci. Uh, vă mulțumesc pentru acest raport. Ideea mea este că atunci când se redactează un raport pe baza unor date sistematizate în mod obiectiv, consecințele reformelor uh, în justiție adoptate în anumite țări au fost observate de către Comisia Libe au, s-au exprimat îngrijorări și evaluări uh, politice în partea Comisiei Libe. Au existat unele reforme care au meritat o astfel de evaluare politică dincolo de datele obiective sistematizate în acest tabel de bord. Și da, am făcut uh, ce trebuia și am subliniat importanța educației, educației formării în domeniul uh, justiției. Însă, cred că ar fi util să vedem care este nivelul de formare necesar în Uniunea Europeană pentru a deveni judecător. Cum putem face să fie un factor relevant valoarea adăugată a culturii și formării statului de drept când vine vorba de standarde europene în ceea ce privește genul de formare necesar în statele membre pentru a deveni judecător, pentru că există diferențe. Inclusiv uh, state care fac parte din aceeași familie juridică, să spunem așa, familia continentală, Spania, Franța, Portugalia, Belgia, Italia. Avem uh, elemente comune în, în ceea ce privește elementele necesare pentru a deveni ju judecător. Însă, um, sistemul de, de educație, de formare, uh, curiculele ce permit uh, accesul la profesia de judecător sunt foarte diferite. Și Candidații sunt uh, poate foarte diferiți din punct de vedere uh, socioeconomic al echilibrului de gen. Cred că în ultima, în versiunea finală a acestui raport, aceste elemente ar trebui luate în considerare. Mulțumim, Juan Thomas. Předsedající, já jsem tady ukrytej na straně, takže... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici uh, ascuns uh, pe, mm, în lături. Probabil de aceea nu m-ați văzut. La acest raport am mai multe comentarii de făcut. În primul rând, contrib- mm, informațiile folosite ca bază. Mi se pare un raport inutil. 10 minute mi-ar fi trebuit să scriu acest raport. Ar fi căutat datele inițiale online, pentru că toate acestea sunt cunoscute. Și dacă ați văzut rapoartele din an... și dacă ați fi luat rapoartele din anul trecut și ați fi schimbat data, ar fi fost exact același lucru. Am criticat asta de mai multe ori. Am spus că nu vrem un raport teoretic care să nu aducă nimic nou. De mai multe ori am spus că ne dorim o analiză cantitativă și calitativă. Văd toate graficele, 1, 2, 3, dar ce compară ele? Uitați-vă la explicații. Practic sunt inexistente. Ar trebui să refuzăm un astfel de raport. Să spunem comisiei că nu dorim uh, materiale inutile uh, precum acesta, nimic nu este prevăzut, de exemplu, despre digitalizare. Da, într-adevăr, unele state membre nu raportează tot. În anumite state membre nu se poate depune ni niciun fel de informație electronic. În alte state membre e posibil să um, se depună toate actele necesare pentru un proces online. Unde sunt informațiile acestea în acest raport? Eu ce văd în acest raport sunt impresii pot să le iau punct cu punct și să mă distrez la fiecare. Lungimea procedurilor în instanță, uh, de exemplu, lipsește atât în instanțele civile cât și în cele penale. Nu este nimic despre formarea judecătorilor, uh, atât înainte ca ei să devină judecători, cât și în timpul mandatului lor un judecător poate să-și dețină, să fie în funcție 30 de ani și să aibă până la urmă numai câteva săptămâni de formare. De ce lipsesc aceste elemente din, uh, din raport? Practic, comparăm merele cu perele. Raportul, așa cum este scris, nu este bun de nimic. Și cred că Comisia nu trebuie să ne trimită astfel de rapoarte. Aveți o dimineață mai grea, Thomas, spune președintele. Nu, așa simt. Am fost furios și data trecută când am discutat despre asta. Domnul președinte, da, vom considera că nu este poziția oficială a, pe, a par, Parlamentului. Um, poate Comisia dorește să intervină? înainte să-i dau apoi cuvântul pentru a încheia raportoare. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Sunt oarecum șocată uh, după ultima intervenție. Bineînțeles, când un deputat spune că tabloul de bord îl face să râdă, pentru noi este destul de șocant. Dezbaterile precedente au arătat că acest tablou este un instrument util care are ca scop să ajute statele membre să-și îmbunătățească eficacitatea sistemului uh, de justiție. Știm cu toții că o justiție eficientă este esențială pentru statul de drept și noi considerăm că tabloul de bord uh, ajută tocmai la respectarea statului de drept se bazează pe date obiective, ele nu vin numai de la statele membre, ci folosim și date din rețelele judiciare, de la diferite comisii. Știm cât e de dificil să uh, umplem golurile în ceea ce privește datele. În fiecare an facem progrese în acest sens. Este adevărat că unele state membre în uh, exercițiile precedente au furnizat mai puține date, însă pentru um, tabloul de bord uh, pentru 2018 ce va fi publicat uh, în primăvară, veți vedea că vor exista informații și din Polonia. Există și date privind utilizarea tehnologiei informațiilor, um, date din partea autorităților naționale și care deci sunt fiabile. mulțumesc pentru uh, comentarii, uh, am luat notă de ele și vom uh, aștepta raportul final din Comisia Jurii. Domnul președinte, din partea raportorilor din umbră am ascultat critici constructive ale acestui tablou și cred că asta va lua în considerare raportoarea. Nu este perfect, uh, probabil, dar uh, poate fi îmbunătățit. Doamna Intveld, da, eu nu sunt de acord cu comisia. Problema nu este că lipsesc informațiile. Problema este că comisia alege să nu includă anumite surse și asta este o alegere politică, având în vedere trecutul birocratic sau diplomatic al Comisiei Europene e de înțeles oarecum, dar trăim într-o în vremuri politice, e o uniune politică, trebuie să faceți o evaluare independentă a sistemelor naționale de justiție. Nu să vă bazați pe informațiile pe care vi le dau ei. Bineînțeles că o să întrebați și pe ei, dar trebuie să folosiți și alte surse și asta este o um, alegere politică pe care trebuie să o facă Comisia. Domnul președinte, s-au menționat uh, o serie de astfel de uh, surse po- potențiale, în mod clar. Uh, doamna raportor va ține cont de asta. Vor mai exista două reuniuni ale raportorilor. Uh, Silvi, dorești să faci un uh, rezumat al uh, celor spuse? Da, Azi dimineața e drept că am fi putut să facem o sieste, dar acum, iată, lucrurile se intensifică. Avem o dezbatere aprinsă despre um, cât de politică trebuie să fie uh, o birocrație. Uh, Tomea se refera la uh, lipsa datelor despre digitalizare um, și am văzut uh, tocmai acest uh, tabel care vorbește despre asta. Deci există și date despre uh, digitalizare, Toma. Acest document pare destul de arid, vi-l arăt, iată, e... Nu pentru că nu e, nu pentru că e foarte colorat, uh, asta înseamnă că nu e arid. Este arid, uh, dar am senzația că ne dă totuși o idee destul de clară, precisă asupra datelor disponibile audă și uh, ascultă și uh, dorințele privind uh, celelalte surse și uh, accentul asupra statului de drept, cum am menționat și eu la început. Câteva elemente interesante în ceea ce privește uh, dezvoltarea datelor sau unor elemente și câteva rapoarte privind impactul asupra sistemelor de justiție în statele membre. În orice caz, avem de face cu un aviz care este cât se poate de scurt. Nu vom putea, vom putea prin amendamente totuși să îl um, să-i dăm mai mult conținut, să-l să-l facem um, să, să cuprindă lucrurile pe care ne dorim să le cuprindă. Eu voi depune câteva amendamente și sper să o faceți și dumneavoastră. În regulă. Funcționăm foarte bine pe baza regulii 54, termenul 5 martie pentru amendamente. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră foarte pasională la această dezbatere. Acum putem trece la punctul 16 privind referendumul din Elveția referitor la libertatea de circulație. Mă bucur să pot ura bun venit ambasadorului, care se pare că este pe drum. colleagues, we're starting in just a Stimați colegi, o să începem peste câteva secunde. Ambasadorul e pe cale să ajungă aici. Okay, colleagues, we come to point six. Mați colegi, ajungem la punctul 16. Referendumul din Elveția privind eh, libera circulație. Îi mulțumesc domnului ambasador Bucher, care este șeful misiunii diplomatice a Elveției. Eh, am cerut eh, să fim puși la punct uh, să fim informați privind rezultatele acestui referendum. Coordonatorii au cerut acest lucru. Referendumul, după cum vă aduceți aminte, a avut loc pe 9 februarie. Referendumul, vă aduceți aminte, a s-a cerut introducerea unui sistem de cote pentru cetățenii din țările terțe. Sistemul de cote este incompatibil cu libera circulație de care se bucură cetățenii Uh, țărilor care participă la piața unică, așa încât o să vedem acum care este declarația pe care o face domnul ambasador și care ne va pune la curent cu situația aceasta și evoluția acestei uh, situații și care ar fi posibilele soluții, posibilele evoluții și vom avea și o scurtă discuție în care va fi implicat și Serviciul European pentru Acțiune Externe. Domnule Bucher, doresc să vă urez bun venit la comisia noastră și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și domnilor eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne oferiți posibilitatea să avem această discuție astăzi. Să vedem care este contextul. Vreau să spun ceva absolut evident. Elveția și Uniunea Europeană au legături foarte apropiate din punct de vedere geograf, geografic, social, cultural și economic, evident. Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Elveției și, pe de altă parte, Elveția se află printre primii trei parteneri comerciali ai Uniunii Europene alături de SUA și China. Relația dintre noi și Uniunea Europeană se bazează pe o serie de acorduri. În acest moment suntem pe cale să negociem un acord care se referă la problemele instituționale pentru a consolida și dezvolta uh, accesul reciproc la piață. Elveția este angajată față de acest proces și față de o soluție care respectă suveranitatea Elveției, în același timp ținând cont de nevoile pieței unice în interesul Elveției și al Uniunii Europene. Libera circulație a persoanelor, care este subiectul discuției de astăzi, ilustrează legăturile clare, puternice pe care le avem mai bine de 400.000 de cetățeni elvețieni trăiesc în țările Uniunii Europene sau țările EFTA. Iar în Elveția avem mai mult de 1,4 milioane de cetățeni ai Uniunii eh, Europene sau ai țărilor EFTA. Mai sunt încă vreo 300.000 de persoane din aceste țări care fac navetă peste granițele noastre în fiecare zi. Totuși, dacă libera circulație este o șansă, nu să nu uităm că pune și multe probleme și anume concurența crescută pe piața muncii, mai ales în zonele transfrontaliere, concurență incorrectă și faptul că localnicii se simt agresați și, de asemenea, respectarea standardelor sociale. Inițiativa de pe 9 februarie, la vremea respectivă, a fost expresia sentimentelor elvețienilor față de aceste provocări. Sunt multe îngrijorări uh, prezente și în alte țări europene, cum arată uh, dezbaterea recentă privind implicațiile sociale ale pieței unice. E vorba de toate grupurile sociale, ceea ce reprezintă nu uh, participarea lor și acceptarea liberei circulații. Vreau să explic cum au fost pusă în aplicare inițiativa din 9 februarie împotriva imigrației masă, așa cum s-a numit. Pe 9 februarie 2014, Inițiativa a fost adoptată de o majoritate de 50,3% din voturi și o majoritate uh, de participanți pentru a pune în aplicare noua prevedere constituțională, articolul 129a din Constituția Elveției. Parlamentul Elveției a adoptat în decembrie 2016 o revizuire a legii elvețienii privind cetățenii străini, care este în uh, perfectă compatibilitate cu acordul privind libera circulație. Detaliile modificărilor legislative au fost adoptate un an mai târziu de către Consiliul Federal în decembrie 2017. Legea uh, revizuită va intra în vigoare la 1 iulie anul acesta. Vreau să subliniez că prin tot procesul de aplicare Elveția și a respectat angajamentele față de Uniunea Europeană în totalitate. Acordul privind libera circulație a funcționat tot timpul și Elveția și-a respectat obligațiile internaționale și va continua să facă acest lucru. Cifrele privind imigrația arată cât de bine funcționează acest acord privind libera circulație. De când a intrat în vigoare, în 2002, imigrația din uh, statele Uniunii Europene către Elveția a crescut foarte mult, după cum am spus deja. E vorba de 1,4 milioane de cetățeni ai UE care trăiesc în Elveția, ceea ce înseamnă 17% din populația Elveției. Populația Elveției a crescut în această perioadă a timpului de la 7,3 milioane la 8,4 milioane. Ceea ce înseamnă cam 10% din cetățenii uh, care lucrează în uh, altă țară conform liberei circulații. Deci e vorba de 1,4 milioane de locuitori care absorb 10% din libera circulație în zona economică europeană. Cât privește lucrătorii transfrontalieri, aproape s-a dublat de când acordul a intrat în vigoare. Uh, și, cum spuneam, cifra este de aproape 327 de mii. <clears throat> Ce precauțiuni au fost adoptate? Amendamentele legislative au măsuri țintite pentru șomaj și uh, promovează potențialul ca forța de muncă din, Alve- din Elveția și cetățenii statelor uh, membre. E vorba de o obligație de a notifica posturile libere către oficiile de muncă pentru diverse categorii profesionale unde se fac angajări egale sau peste un prag. Pragul acesta este de 8% din iulie anul acesta și apoi 5% din ianuarie 2020. Mai mult decât atât, cei care se înregistrează vor avea beneficiu de a primi informații cu 5 zile înainte, după care uh, angajatorul pot să-și facă publică informația despre posturile libere în afară de oficiile de muncă. Uh, cele care se înregistrează, cei, cei care se înregistrează la oficiile de muncă, indiferent de cetățenia lor, uh, pot beneficia de, acea, de aceste avantaje. E vorba și de cetățenii statelor membre UE și de cetățenii EFTA. Accesul avansat la informații pentru cei care caută un loc de muncă este legitim și justificat față de interesul public pentru a face față problemei șomajului. Astfel încât uh, punerea în aplicare a prevederilor constituționale ne-a ocupat și ne ocupă timpul de aproape trei ani. Elveția, după cum știți, este foarte mândră de democrația sa directă, permite cetățenilor să-și exprime îngrijorărilor, iar guvernul și parlamentul pot să găsească soluții de compromis care sunt la rădăcina contractului social elvețian și al stabilității și prosperității acestei țări. Aplicarea acestei inițiative Uh, a permis soluție, Elveției să găsească o soluție care respectă în totalitate acordul privind libera circulație și răspunde la îngrijorările lucrătorilor, nu numai din Elveția, ci și mai larg a lucrătorilor de pe continentul european. Soluția nu este discriminatorie și fiecare solicitant de loc de muncă se poate înregistra la un oficiu de muncă național. Nu se fac deosebiri privind cetățenia, deci nu există de discriminare. Procesul acesta a ajuns la sfârșit acum și dorim să continuăm un dialog deschis și constructiv cu instituțiile Uniunii Europene pentru a întări relațiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule ambasador! Avem uh, timp până la 11 și un sfert să discutăm. Eurodeputații doresc să ia cuvântul pe marginea acestei teme. coordonatori au cerut uh, introducerea acestui punct în ordinea de zi. Se pare că nu dorește nimeni să vorbească. Să vedem ce are de spus Serviciul European pentru Acțiune Externă pe marginea acestei teme. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc că ne-ați invitat și că îmi dați uh, cuvântul. Reprezint Serviciul European pentru Acțiune externă. Sunt în col, uh, însoțit aici de colegi de la direcțiile Comisiei Europene pentru Justiție și Afaceri Interne. Vreau să vă reamintesc că în acordul privind libera circulație, eh, Elveția și UE au fost de ac- acuzat de acord asupra liberei circulației, accesul la locul de muncă, exercițiu, exercitarea eh, tuturor drepturilor în condiții egale în ceea ce privește cetățenii UE și cetățenii elvețieni se pune problema coordonării sistemelor de protecțiilor sociale și recunoașterea diplomelor și calificărilor. Sunt reuniuni anuale ale Comisiei Comune pentru a vedea cum funcționează acordul. Am monitorizat punerea în aplicare a votului privind această inițiativă, referendumul din 9 februarie. După adoptarea legii străinilor din 2016, versiunea străină pe care a menționat-o domnul ambasador, am avut o reuniune extraordinară a Comisiei Comune pe, în decembrie 2016 pentru a clarifica anume aspecte ale acestei legi, mai ales în ceea ce privește restrângerea accesului la informații privind posturile vacante ca și definițiile criteriilor pentru pragurile respective și sectoarele și uh, grupurile profesionale și regiunile în care se aplică aceste praguri. Noi ne-am exprimat îngrijorările privind posibilitățile de înregistrare ale cetățenilor UE la oficiile de muncă din Elveția. Elveția ne-a uh, asigurat că e posibil înregistrarea pentru toți cetățenii europeni, indiferent de reședința lor și de locul de muncă anterior adică uh, cetățenii UE care merg în Elveția căutând un loc de muncă se pot și ei înregistra. Am insistat asupra unor măsuri suplimentare care pot fi propuse care, și care trebuie să fie aliniate la obligațiile eh, din acordul privind libera circulație. Când ordonanța privind punerea în aplicare, proiectul de ordonanță a devenit publică în 2017, s-a discutat la Comisia Mixtă în iulie 2017 și am clarificat și atunci o serie de îngrijorări legate mai ales de proporționalitatea sancțiunilor prevăzute uh, de durata maximă privind restricțiile accesului la informații și de asemenea și alte obligații posibile impuse angajatorilor, adică cerințele de raportare și justificarea, cerințele de justificare. Ne-a liniștit ce am auzit din partea elvețiană. Deci Serviciul European pentru Acțiune Externă și serviciile Comisiei spun următoarele. Pe baza textului legii, și al ordonanței de aplicare, considerăm că se poate se pune în aplicare în conformitate cu uh, angajamentele luate de Suedia în acord. Dar știm foarte bine că drăgușorul e în detalii, deci vom continua să monitorizăm punerea în aplicare a acestor măsuri de către oficiile de muncă în momentul în care prevederile intră în vigoare în iulie 2018. Vrem să ne asigurăm că cetățenii UE nu sunt discriminați și nu se lovesc de obstacole în ce privește libera circulație. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, Serviciului European de Acțiune Externă pentru că este aici cu noi și ne spune. Doamna Mețola, coordonatorii sunt cei care au solicitat această um, reuniune. Mulțumesc, Claude. Aș dori să-i mulțumesc domnului ambasador care a venit și ne-a pus la curent cu situația și a răspuns la unele din îngrijorările pe care le avem noi legate de interpretarea anumitor propuneri legislative și anumitor legi adoptate care ar putea să fie uh, Uh, contrare faptului că mm, libera circulație din punctul nostru de vedere nu este negociabilă. Serviciul European de Acțiune Externă spunea că sunt anumite măsuri impuse care uh, Uh, au dat uh, impresia că libera circulație nu este prioritate pentru guvernul Elveției. Vom continua să insistăm că în momentul în care vorbim de solicitanții de loc de muncă și de cetățenii europeni și rolul lor și statutul lor din Elveția, ei să nu fie tratați direct sau indirect ca cetățeni inferiori ci să fie tratați transparent, cu transparență în momentul în care intră în concurență cu cetățenii elvițieni. Mulțumim! În felul ăsta s-a restaurat și demnitatea colegilor coordonatori. Este o chestiune, spune președintele, uh, care ardea la vremea respectivă. Comisia aceasta se ocupă de toate, o mare parte din legislație din timpul acestei președinții, deci unii dintre colegi au solicitat această reuniune și această discuție uh, nu știu de ce nu sunt aici, dar le voi transmite luni coordonatorilor la reuniunea de luni și e foarte importantă pentru noi, pentru foarte multe motive și vă mulțumesc, domnule ambasador, că v-ați referit la aceste chestiuni și vă mulțumim, mulțumim și Serviciului European de Acțiune Externă și mulțumim și doamnei Metola pentru întrebarea adresată. Deci dacă doriți să răspundeți la această întrebare, sau doriți să mai menționați ceva, vă rog, aveți cuvântul ca după aceea să pot, uh, sau dumneavoastră să trageți niște concluzii. Mulțumesc foarte mult, spune ambasadorul. Tot ce pot să spun acum este că mișcarea aceasta este o contribuție care ne ajută să revenim la normalitate în relațiile noastre. Cum spuneam, în prezentarea introductivă, legăturile dintre Elveția și Uniunea Europeană sunt foarte importante astăzi și au potențial de dezvoltare. Ambele părți trebuie să se ocupe de utilizarea acestui potențial. Mulțumesc foarte mult faptul că ați venit aici, domnule ambasador. Mulțumesc, stimați colegi. Și o să stăm cu ochii pe problema asta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Următorul punct uh, este reuniunea comună cu Comisia FEM, care va începe la 11 și un sfert, așa că o să facem pauză până la 11 și un sfert. Mulțumesc! Deci pauză scurtă până la 11 și un sfert, stimați colegi, și vă rog să reveniți la această reuniune comună, pentru că va fi o reuniune cu coordonatorul privind combaterea